la, la VIA referitor la bugetul rectificativ 1 din 2003, referitor la plățile referitoare la uh, aderarea Croației la Uniunea Europeană și raportul Böge referitor la modi- modificarea acordului interinstituțional din 17 mai 2006 referitor la disciplina financiară, referitor la uh, plățile create prin aderarea Uniunii Europene. E bine, aceste două rapoarte au fost eliminate de pe ordinea de zi. Pe 10 iunie, președintele Parlamentului European a explicat situația. Deoarece Consiliul nu a putut să transmită poziția sa Parlamentului în timp util, acest for nu va putea să se exprime față de acest subiect atât de important. Trecem acum la vot și începem cu um, votul conform procedurii simplificate, raportul Martin referitor la raportul dintre CE și Africa Centrală. Cine este pentru? Împotrivă?